Euh, Dragi colegi, vă propun să adoptăm ordinea de zi. Aș dori să vă reamintesc faptul că am modificat calendarul pentru a permite acelor membri ai comisiei care vor dori, și sper că cei mai mulți dintre noastre vor dori, să poată participa la audierea comună cu Comisia Libe în legătură cu situația romilor. Înțeleg că în adăugarea ordinii de, uh, ordin de zi, domnul Ori dorește să ia cuvântul și îi dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să avut ceva mai mult în legătură cu această modificare, dar fiind că săptămâna trecută la reuniunea coordonatorilor nu s-a discutat acest subiect, sigur că înțeleg care sunt motivele, însă există și alte situații, există și evenimente paralele, să zicem, concomitente, astfel încât uh, deputații nu au mereu ocazia de a participa la discuția pe marginea unui raport și cred că am fi trebuit să discutăm această chestiune cu coordonatorii și nimeni n-a luat legătura cu mine. Mă iertați, nu vă supărați, n-am înțeles foarte bine începutul. La ce v-ați referit dumneavoastră? Dumneavoastră vă referiți la modificarea ordinii de zi? Asta vă îngrijorează pe dumneavoastră? Da, este vorba de schimbarea ordinii de zi. C'est, euh, c'est un, c'est un point qui est... Deci este o chestiune pe marginea care nu vom face nicio dezbatere. Îi dau direct cuvântul domnului Thomas Mann pentru că dumnealui apare pe primul punct la ordinea de zi, după care ne vedem liniștiți de treabă, iar ordinea de zi a comisiei se referă la arbitrajul asigurat de președinte și având în vedere că ați fost informați, ați fost informați de fapt de îndată ce s-a hotărât Uh, prelungirea ordinii de zi și nu ne stă în obicei să stabilim ordinea de zi în reuniunea coordonatorilor. Domnule Eri, cunoașteți foarte bine cum se derulează reuniunile noastre, ca să știți că niciodată nu stabilim ordinea de zi astfel. Asta e treaba secretariatului de comun acord cu raportorii și cu deputații care ar putea să intervină în funcție de puncte trecute pe ordinea de zi. Îi dau cuvântul doamnei vicepreședinte, după care încheiem discuția și cu asta am încheiat discuția. Domnul Thomasman. <laughs> Doamnă președinte, vreau și eu să-l sprijin pe colegul Ări în legătură cu ordinea de zi. Această schimbare de la ora 15 la 16 i-a surprins pe toți europarlamentarii și sunt oameni care ar fi venit din afară, ar fi vrut să afle mai multe lucruri și vor avea și ei probleme. Și încă ceva mă mai uh, îngrijorează, de la 15 la 16 am fi avut punctul 3 de discutat și înțeleg acum că mi s-a redus timpul la 25 de minute. Și la fel și pentru colegul Casa. Avem un timp mai scurt la dispoziție. Am fost surprinși de aceste modificări în proiectul de ordine de zi. Și ni s-a spus până la urmă că la ora 15 asta se va întâmpla, ni s-a spus asta e, s-a stabilit deja. Nu cred că e în regulă ca lucrurile să se întâmple așa. O altă problemă, Tema despre care se va discuta este foarte importantă despre situația romilor. În grupul meu există un uh, membru al acestei etnii și de aceea noi am dorit să participăm. Însă să mutăm lucrurile mai repede nu e bine și de aceea nu îmi convine deloc. President, uh, E adevărat că avem de-a face cu o situație neobișnuită, însă cred că Situația cu care ne confruntăm în Europa, din multe puncte de vedere, este una extraordinară și cred că uh, Parlamentul trebuie să se pronunțe în legătură cu romii într-un moment care ne obligă totuși să dăm dovadă de inteligență și de capacitate de adaptare. Și asta am demonstrat și noi și vă mulțumesc foarte mult pentru întregere, cu atât mai mult cu cât îmi dau seama că pentru toți colegii faptul că sunt asociați acestei audieri a patru comisari, printre care comisarul Andor, care uh, are legătură și cu, uh, cu portofoliul comisiei noastre, e o chestiune importantă. Iar acest element a apărut după reuniunea coordonatorilor și de data ce a trebuit să se facă arbitraj, dumneavoastră ați, deci după ce s-a luat hotărârea noastră, ați fost informați pe mail. Deci nimeni n-a fost luat pe neașteptat în legătură cu această chestiune. Gata, am încheiat cu asta, la revedere și acum vreau să vă spun că în ceea ce privește codul de conduită, am încheiat acest punct. Grupul dumneavoastră s-a exprimat V-ați spus care vă sunt temerile. Nu ne apucăm acum să stăm până la ora 3 degeaba ca să modificăm toate prevederile. Dacă vreți să, vă, să reveniți asupra acestei chestiuni, vom reveni cu ocazia următoarei reuniuni a coordonatelor. Domnule Eri, vă rog să renunțați să cereți cuvântul. În ceea ce privește deci codul de conduită pentru negocierea privind procedura legislativă obișnuită. Monsieur Sercas pourrait faire un résumé de l'état de... Domnul Sercas ar putea să facă un rezumat al negocierilor cu Consiliul în legătură cu propunerea de directivă privind permisul unic. Domnul Sercas va face această prezentare cu ocazia reuniunii de mâine după ce va avea loc votarea. S-a adoptat ordinea de zi și cu asta am ajuns la comunicarea președintelui. Aș fi dorit în primul rând să salut prezența în rândul nostru a doamnei Ildico Calpeci, membru supleant din partea PPE, care ține locul doamnei Eniko Gheri. Vă reamintesc că, în conformitate cu uzanțele, reuniunea noastră este transmisă în direct pe internet. Aș fi dorit să vă atrag atenție că în mape, um, domnii deputați, au acolo comunicarea transmisă de Secretariatul Comisiei Amploa, Ocupare, și este vorba despre imagine de ansamblu în legătură cu procedura bugetară pentru 2011, ceea ce privește agențiile care țin de răspunderea noastră. Comunicarea este disponibilă în limba engleză de asemenea, aș fi dorit să vă spun că în mapele dumneavoastră aveți și comunicarea pregătită de către secretariatul nostru și că este vorba de o listă stabilită de către secretariat la cererea mai multor grupuri care permit identificarea diferiților termeni și a definițiilor utilizate în cadrul lucrărilor comisiei noastre. Această comunicare este disponibilă în limba engleză. În egală măsură, voiam să vă spun că grupul de lucru în legătură cu chestiuni sociale care se reunește pe s-a reunit pe 24 septembrie săptămâna trecută, a transmis reprezentanților și Comitetul Reprezentanților Permanenți, Coreperului Deci, care sunt orientele generale cu privire la ocuparea forței de muncă, ținând cont de cele mai multe dintre amendamentele pe care Parlamentul European sub uh, coordonarea domnului Ceaba Ori, toate elementele care au fost considerate deci de Parlament prioritare. Cred că pentru comisia noastră este o etapă foarte importantă în legătură cu capacitatea noastră de a influența procesul de adoptare a orientărilor generale de la Consiliu și sper că rezumatul lucrărilor din grupul de lucru vor putea să se deruleze în același spirit, în aceeași atmosferă, atât în Coreper cât și la nivel uh, de Consiliu EPSCO. În acest sens, domnule, ă, aici vreți să interveniți în calitate de raportor? N-am ezzel kapcsolatban Nu, nu, aici voiam să intervin, ci... Deci numai la punctul 4. Am ajuns la punctul 4. Et si se posibil cum Van egy másik ügyben egy ügyrendi előtt. Am o, o propunere de intervenție pentru schimbarea regulamentului la un alt subiect. Deci, domnule Ori, deci nu voi accepta niciun... O să, o să fie perturbată ședința și eu nu permit ca ședința să fie perturbată, pentru că dacă acceptăm mai mult de o modificare de regulament, atunci uh, se dă peste caută de ședința. S-a înțeles? Point 4 le défi démographique et la solidarité. Sfidarea demografică și solidaritatea între generații. Și dau cuvântul raportorului nostru, domnul Thomas Mann, în baza celor 22 de amendamente de compromis care au fost redactate. Domnule Thomas Mann, aveți cuvânt. Um, ähm, președinte, E sigur puțin dificil pentru mine să lucrez în asemenea circumstanțe, când coordonatorului grupului meu nu este dat cuvântul. Am spus deja că e foarte dificil înainte de, două, de că avem un timp deja mai scurtat în care trebuie să ne ocupăm de această temă. Dacă nu, vom descur- nu ne vom descurca pe cale orală, vom rezolva lucrurile în scris. Altă posibilitate nu văd. Au existat peste 200 de amendamente la raportul meu cele, cu cele din Comisia FEM am fost de acord, cele venite din partea Comisiei ECON. Aici, uh, pe acestea le-am verificat și cred că le putem sprijini cu toții. Amendamentele de compromis. Sunt 20 de amendamente de compromis din toate grupurile politice. Am, prim, am purtat multe discuții telefonice, mulțumesc pentru această comunicare cu colegii. La unele dintre aceste amendamente am căzut de acord să facem un rezumat. În ceea ce privește PP-ul, au existat 74 de amendamente, uh, câteva au fost retrase, câteva au fost puțin modificate. De la ALDE au existat 50, cu 43 dintre ele am putut să fiu de acord. Însă exista și o problemă în ceea ce privește o nouă legislație în cazul persoanelor în vârstă și discriminare. Cred că am făcut destule împreună în ceea ce privește antidiscriminarea. Dar această temă trebuie închisă cât mai curând. Cred că aici avem puncte de vedere diferite. Dar la restul am fost de acord cu doamna Lin și de aceea mă bucur din partea socialiștilor. 48 de amendamente. Cu 39 am putut să fiu de acord, 8 dintre ele au ajuns la amendamentele de compromis. Cu Françoise uh, am fost de acord în linii, în linii mari, acest lucru m-a bucurat foarte mult, dar e o problemă. Uh, dorește să se renunțe la uh, amendamentul 133, acolo unde se spune că ar trebui să existe stimulente pentru acei uh, muncitori, care, pentru angajatorii care angajează persoană în vârstă. Sunt unii care spun că nu uh, le ajunge timpul de lucru și ar vrea să lucreze până la o vârstă și mai înaintată. Cred că aici intervine din nou discuția cu flexibilitatea. Și al doilea punct, Françoise, ai spus că trebuie să se verifice care este uh, vârsta de pensionare în fiecare, uh, în fiecare ramură a industriei. Cred că aici e un pic prea mult pentru că în statele noastre membre vârsta de pensionare este diferită și am auzit câte ceva despre acest subiect în, în Franța, la Strasbourg. Însă, în diferitele țări există diferențe și cred că nu ar trebui să ne implicăm aici la Democrați din partea doamnei Rovana Plumb din România, la amendamentul 126 și 120 și 29, aici se vorbește de pensia anticipată. Eu cred că nu ar trebui să crească pensii, numărul de pensii anticipate. În țara mea s-a ajuns la o legislație. Lucrătorii cei mai în vârstă nu mai lucrează. Însă partea a doua, să ei să fie înlocuiți cu lucrători tineri, nu s-a întâmplat. Și de aceea cred că nu trebuie să sprijinim pensionarea anticipată. Chiar dacă oamenii și-ar dori să mm, intre în pensie anticipat, trebuie să existe această posibilitate, dar nu putem răsplăti un asemenea comportament. De aceea sunt împotriva programelor care subvenționează pensionarea anticipată. Din partea Greciei, socialdemocrații s-a vorbit despre garanția pentru tineri. Era la început o perioadă de șase luni, am stabilit să existe o perioadă de patru luni, deci am redus puțin uh, perioada. Uh, după patru luni de șomaj, tinerilor trebuie să li se dea posibilitatea să obțină un loc de muncă sau să se reîncadreze într-o unitate de formare profesională. Trebuie să încurajăm și companiile și și statul trebuie să ajute în acest sens. Mă bucur că aici am căzut de acord. Din partea GUE, au existat 44 de amendamente, cu unele am fost de acord, cu amendamentele doamnei Zimmer am fost de acord în totalitate, iar uh, la colegul Hiriac am ajuns la compromisul G. Un alt coleg ne-a propus niște lucruri pe care nu le pot sprijini, și anume consecințele schimbărilor demografice și apoi că familia este uh, fundamentul societății. Perspectivele sunt diferite aici. Cred că familia e importantă și la noi în legislație ocupă un loc foarte important și este protejată. Consolidarea bugetară trebuie să existe, dar aici nu am putut să fiu de acord cu colegul meu. Cât privește scurtarea săptămânii de lucru, avem o altă poziție. Ne dorim flexibilitate, dar normele propuse nu au nimic de a face cu realitatea. În ceea ce îi privește pe verzi, am fost de acord. Din cele 22 de amendamente, cu 20 am fost de acord, 18 18 dintre ele au devenit amendamente de compromis. Am discutat cu colega, colegul Cornelison. S-a discutat despre garanția pentru tineri, garanția europeană pentru tineri. Aceasta trebuie într-adevăr să existe. Este important să nu ne așteptăm ca astfel de programe pur și simplu să ne cadă din cer. Trebuie ca și tinerii să se implice. Aici nu am putut să fiu de acord. Cred că e un punct pe care nu prea îl putem soluționa prin intermediul unui uh, compromis. Apoi a existat, în legătură cu venitul minim, o propunere pe de o parte un venit minim, pe de o parte câștigul minim. Milan din partea ECR, domnul Milan Savanov, în majoritatea domeniilor am putut să fiu de acord. Două dintre acestea au, două dintre ace, cu două dintre acestea am fost de acord. Cred că există argumente și pentru această problemă, că de mult, pentru că de multe ori există condiții precare de muncă și timp de muncă necorespunzător și de aceea, în acest caz, trebuie să vedem ce putem să facem și în legătură cu îngrijirea copiilor. Avem 22 de amendamente de compromis, peste 80%, cu peste 80% dintre toate amendamentele am putut să fiu de acord în majoritatea domeniilor. Mi se par foarte bune și de aceea vă mulțumesc tuturor, am lucrat foarte bine împreună și din cauza timpului mă voi opri aici. Vă mulțumesc, domnule raportor. Îi dau cuvântul doamnei Castex uh, și apoi doamnei Lin. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să-i mulțumesc domnului Mann pentru că a dat dovadă de spirit de cooperare și a încercat să găsească compromisuri. Am avansat în multe domenii și am găsit uh, puncte de consens și îi mulțumesc. Aș vrea să-i propun două amendamente orale cu privire la compromisuri care ne interesează pe amândoi. Este vorba despre compromisul L cu privire la formarea de-a lungul întregii vieți. Aș vrea să se înlocuiască cuvântul only cu cuvântul especially atunci când este vorba despre învățare. Îi voi transmite în scris această cerere de amendament oral. Al doilea amendament oral pe care vreau să-l propun se referă la compromisul N. E vorba despre amongst the population over 50 in paid employment. Formularea aceasta conține o, o contradicție între, pe de o parte, obiectivul deplinei ocupări și, pe de altă parte, rata de ocupare de 55% pentru a rezolva această aparentă contradicție, propun să se înlocuiască verbul achieving cu aiming și să se folosească verbul achieving în ceea ce privește minimul de 55%. Dacă sunteți de acord cu acest amendament oral, îl voi transmite și în scris. În ceea ce privește celelalte amendamente de compromis, amendamente care nu interesează în mod deosebit grupul socialiștilor și democraților, vom vota pentru multe dintre ele. Există și unele în privința cărora nu s-a redus divergența de opinii în ciuda eforturilor, e vorba despre vârsta legală, um, stimulentele pentru a se lucra dincolo de vârsta legală, nu vom vota pentru aceste amendamente de compromis la care ați ajuns cu alte grupuri politice sau în uh, interiorul grupului dumneavoastră. Amendamentul de compromis J este un amendament pe care l-am putea vota dacă putem vota pe părți. Nu am semnat acest compromis și dacă se votează pe părți putem vota pentru o parte. În caz contrar nu-l vom vota. pentru că ni se pare că nu este foarte clar formulat. Vom vota raportul, chiar dacă votul nostru va fi diferit uh, pe anumite puncte. Doamna Lin și apoi doamna Bauer. Doamna Lin, mulțumesc. Vă mulțumesc pentru eforturile făcute în calitate de raportor fictiv pentru grupul ALDE știu câte eforturi ați făcut. A fost, uh, mi-a fost greu și mie să trec în revistă toate aceste amendamente și vă sunt recunoscătoare pentru amendamentele de compromis. Am câteva uh, divergențe cu dumneavoastră în privința amendamentului 69, de exemplu, uh, în raportul adoptat în plenară s-a solicitat o directivă antidiscriminare și raportul acesta a fost adoptat cu o majoritate uh, covârșitoare ca și uh, directiva și uh, sunt în continuare pentru această directivă. Nu uh, vine cu o legislație nouă pentru țara dumneavoastră, însă acesta nu este un argument. Prefer de asemenea alinatul original 13 și sunt uh, împotriva compromisului L pentru că cred că formularea noastră este mai bună decât cea din compromis. În ceea ce privește compromisul N, nu mă mulțumește foarte tare. Cred că am uh, putea vota pentru amendamentul 120 și secretariatul ar putea vedea dacă 120 ar putea fi votat pe lângă N. E vorba despre vârstele de pensionare arbitrare. Nu am participat la elaborarea acestui compromis. Amendamentul meu nu a intrat în compromis și de aceea uh, cred că s-ar putea vota separat 120. În ceea ce privește compromisul V, recomand să votăm împotrivă. Întrebarea este cine crește copiii. Nu cred că ține de competența noastră. Intențiile sunt bune, însă cred că nu ține de competența noastră să vorbim despre creșterea copiilor în acest context. T este de asemenea în afara competenței noastre și recomand să votăm împotrivă. 175. Poate cineva îmi poate spune ce se înțelege prin 175. Se înlocuiește cuvântul family cu reconciliation, reconciliere. Nu înțeleg cuvântul reconciliation în engleză. Ar fi util să știm ce se înțelege prin reconciliation în engleză. Sunt deschisă oricăror opinii. Încă o dată, cred că înțeleg care sunt intențiile și ele sunt bune. Ideea este să se țină cont nu doar de relațiile de familie, ci de toate relațiile. Însă, termenul uh, reconciliation nu-mi spune nimic în engleză. Mulțumesc, Thomas, pentru eforturile făcute. Um, Madame Bauer, puis Madame Morin. Doamna Bauer și apoi doamna Morin. Mulțumesc, doamnă președinte. Continui uh, începând de acolo unde a încheiat doamna Lin. Am fost raportoare în Comisia FEM. Reconcilierea vieții de familie și vieții cu viața profesională se află în centrul acestui raport. Pentru că, conform strategiei 2020, nu putem să asigurăm locuri de muncă pentru femei dacă nu se fac eforturi în acest sens de către comunitățile, de către colectivitățile locale și de către guverne. Autoritățile trebuie să facă totul pentru a atrage atenția asupra concilierii uh, muncii cu familia. Femeile au uh, foarte multe responsabilități din cauza acestui dublu angajament și trebuie să se poată reduce aceste angajamente. Trebuie să se ia măsuri adecvate pentru că altfel nu putem să garantăm Uh, ocuparea conform strategiei 2020. Sunt de acord cu acest proiect. Aș vrea să-i mulțumesc domnului Mann pentru activitate. Amendamentele pe care le-am supus nu fac parte din propunerile de compromis, însă domnul Mann este gata să le adopte. Aș vrea să-i mulțumesc domnului Mann pentru a efortul făcut de a găsi un uh, numitor comun. Doamna Mora. Dați-mi voie să continu și eu în ideea lansată de către doamna Bauer în legătură cu aceste amendamente care au fost propuse ca o completare a textului lui Thomas Mann care eh, a fost de altfel și foarte complet. Trebuie spus că dincolo de text există amendamente care fac de multe ori trimitere la faptul că pentru a împăca viața de familie și viața profesională care pe noi ne interesează și care eh, ține și de egalitatea între cetățenii în Europa și deci pentru locuri de muncă create pentru femei, s-au adăugat în acest sens o serie de amendamente care cer, de fapt, să nu existe niciun fel de restricții salariale pentru nici un fel de organizare a orarului de lucru, chiar dacă să zicem, se reduce orarul de lucru ca urmare a unor obligații familiale. Eu cred că unele dintre aceste amendamente care s-au adunat deformează oarecum obiectivul nostru, pentru că, până la urmă, ceea ce ne dorim noi, de fapt, egalitatea șanselor în domeniul carierelor. Nu ne dorim neapărat, eh, sigur, ne dorim să fie egalitate de salarii, dar un lucru foarte grav și pe care îl vedem este că pe măsură ce uh, se nasc copii sau pe măsură ce intervin obligațiile familiale, deja egalitatea de șanse în carieră nu mai există și aș fi dori foarte tare ca domnul Thomas Mann să poată ține cont de aceste idei și să le includă într-unul dintre amendamente. Spre exemplu, aș vedea posibilitatea de a trece asta în amendamentul 168 uh, și în amendamentul doamnei Omenreuten, uh, sau într-un alt amendament, acolo unde s-ar putea face acest lucru, poate la 185, alineatul 25, însă cred că trebuie să uh, fim în stare să arătăm foarte clar că există această problemă a egalității de cariere în această împăcare între viața familială și cea profesională. Așadar îi mulțumesc lui Thomas Mann, care a făcut o treabă extraordinară în legătură cu o chestiune care ne interesează pe toți și, uh, într-adevăr, ne dorim foarte tare să includem și această idee. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat Tomasovi za práci, kterou na téhle důležité zprávě Mulțumesc, Thomas, mulțumesc pentru munca pe care ai depus-o. Îmbătrânirea este și va rămâne un subiect dezbătut în societatea noastră pe parcursul întregii noastre vieți, până și pentru cei mai tineri care sunt prezenți astăzi aici în sală. Va trebui să ne confruntăm și cu această problemă. Îi mulțumesc lui Thomas pentru că sub conducerea lui exact de acest subiect ne ocupăm acum. Persoanele în vârstă își doresc să fie egale în societatea în care trăim și așa vor și fi pentru că au dreptul de vot. Ca societate trebuie să acceptăm realitatea, însă, pe de cealaltă parte, nu trebuie să facem promisiuni goale. Important pentru un sistem social e succesul economic, bineînțeles, și de aceea e nevoie de o reformă a, scheme, a sistemelor de pensii. Sistemele de servicii sociale sunt și ele vizate. Nu ne putem uh, baza la fel de mult pe instituții. Trebuie să îi sprijinim pe oamenii în vârstă în casele lor. Și aici intervine și discuția situației legăturii între generații. ECR-ul va sprijini acest raport și mulțumesc din nou lui Thomas Mann. Euh, Îi dau acum cuvântul domnului raportor, însă înainte de asta aș fi dorit să vă spun că se află printre noi o echipă de ziariști care realizează un document uh, în legătură cu lucrările noastre pentru a fi transmis pe internet și aș dori să-i spun domnului raportor că în legătură cu amendamentul 120, în legătură cu care doamna Elizabeth Lin va ruga să acceptați amendamentul comun, ca adăugire la propunerea noastră de compromis, N cred, pur și simplu să reluați numai prima parte din adăugirea propusă doamna Lin, care mi se pare că se potrivește, adică prin punerea în aplicare a legislației Uniunii Europene cu privire la discriminarea locul de muncă pe criterii de vârstă, deci să considerați că aceasta este adăugirea și să renunțați la partea a doua și ca urmare a eliminării vârstei obligatorii de pensionare, uh, în mod evident această parte este acoperită oricum și corespunde oricum propunerii dumneavoastră. Domnule raportor, aveți uh, cuvântul ca să încheiați dezbaterea. Ja, vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mulțumesc, stimați colegi, stimate colege. Vă mulțumesc și că ați fost de acord cu mine. Cred că împreună am reușit să facem un raport interesant, unul nou, pentru că nu se ocupă de tineri sau de pensionari, ci de ambele grupuri de vârste împreună. Este ceva nou și de aceea e bine să fie sprijinit. Sper că vom putea să discutăm așa cum trebuie la Strasburg și nu să ne grăbim din cauza că nu avem timp suficient de vorbire. Mulțumesc uh, colegei Christens. Cred că ambele amendamente venite din partea ei pot fi sprijinite în ceea ce privește învățarea pe de-a lungul vieții. Cât despre cuvântul specially, nicio problemă. Cred că am înțeles ideea dumneavoastră. Uh, pentru partea a doua trebuie să mă mai uit cu acel minim de 55%, să vedem cu ce completări putem veni aici. Bineînțeles că mulți și-ar dori ca acest procent să fie mai uh, mare, dar să vedem, voi cerceta situația, să vedem exact cum putem să formulăm această, acest subiect. La compromisul numărul G, votare separată. Am înțeles că Votare pe părți. A, cred că vom putea ajunge și aici la un compromis. În ceea ce privește antidiscriminarea, în principiu nu ar trebui să existe nicio problemă, însă încă un regulament ar fi greu de făcut. Dacă am găsi un regulament care se poate implementa în statele membre, da, am putea spune că am reușit, Ai vorbit despre numărul 13, da, voi fi de acord cu acesta, dar nu și cu O. E un compromis, în cazul unui compromis trebuie să mai și renunți la ceva. Așa se întâmplă în orice domeniu. Acest compromis asupra care am căzut deja de acord, nu prea cred că ar fi bine acum să-l retragem. Compromisul N, 120 ca adăugare, o să mă gândesc, cred că am mai putea discuta în această seară să vedem ce să facem. 175, reconciliation și doamna Bauer a vorbit despre acest termen. Da, pentru noi uh, împăcarea vieții de familie cu cea profesională este un subiect foarte important. Sunt de acord cu cele spuse de colega Moran. Cât despre 178 și aici uh, putem să vedem ce să facem, să luăm egalitatea de șanse și în carieră. Poate că în această seară mai putem discuta. Milan, mulțumesc mult pentru sprijin. A fost foarte important că despre serviciile sociale, tu ca fost doctor știi foarte bine de ce e nevoie în acest domeniu. Uh, propunerea doamnei președinte în legătură cu amendamentul 120 am să mai cercetez să avem o bază bună. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule raportor. Deci, Înțeleg că, mă rog, demersul noastră trebuie să aibă loc în condiții cât se poate de bune, așa încât mâine, în cadrul reuniunii noastre, uh, vom vota acest uh, raport mâine dimineață. Și am ajuns la punctul 5 de pe ordinea de zi. Și în acest sens doresc să-i dau cuvântul domnului David Caza, raportorul nostru, care ne va prezenta cum vede dumnealui cele 40 de amendamente care au fost depuse, precum și cele două amendamente de compromis pe care le-a și redactat. Este vorba despre un aviz pe care îl vom vota de asemenea mâine, dacă toate merg bine până atunci. Faptul că dezbatem asta, de, avizul dumneavoastră, domnule Caza, e o chestiune importantă pentru că este ziua în care Comisia Europeană tocmai uh, prezintă o serie de propuneri foarte importante în legătură cu guvernanța economică și într-o zi în care pe străzile Bruxellesului are loc o manifestație uh, tocmai în legătură cu această chestiune cu guvernanța economică în cadrul um, Consiliului Economic și Monetar, raportul scris de domnul Feo probabil că va fi adoptat cu ocazia reuniunii din 4-5 octombrie, ceea ce uh, sigur că ne permite să influențăm activitatea lor. Deci, domnule Caz, aveți cuvântul. Grazzi, President. Qabel ehm, xejn ehm, niddejjaq nitkellem waqt li jkollna rappreżentanti tal-medja. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Nu-mi place să vorbesc când avem jurnaliști prezenți în sală, însă cu toate acestea nu cred că ni s-a dat șansa să schimbăm ordinea de zi astăzi. Noi am mai sugerat un alt punct și nu ne-ați dat posibilitatea să ne explicăm uh, punctul de vedere. Un punct procedural. Acest lucru e inacceptabil, doamna președinte. Sper că așa ceva nu se va mai întâmpla. Nu e corect ca președintele să nu asculte punctele procedurale. Noi am fi dorit să mai adăugăm un punct pe ordinea de zi, dar nu ne-a dat voie. E inacceptabil. Da, așa cum ați spus, este foarte important că se discută raportul meu astăzi. Au existat multe amendamente la acest aviz și majoritatea au fost primite. Cred că acestea au adus o valoare adăugată avizului meu și mă bucură foarte mult faptul că am reușit să uh, le sprijin am reușit să ajungem la uh, compromise în legătură cu aliniatul 3 în ceea ce privește evaluarea bugetară. Am căzut de acord că un asemenea sistem ar trebui să țină cont de protecția socială și de sistemele de pensie. Trebuie să ne asigurăm că sistemele care există nu sunt doar durabile, ci sunt și adecvate pentru cetățenii europeni. Aliniatul 7 sancțiuni. Aceea aici um, problema a fost mai dificilă. Negocierile cu privire la uh, sistemele de sancțiuni au hotărât că ar trebui să fie excluse anumite tipuri de fonduri. În plus, sistemele de sancționare nu ar trebui să includă statele membre, să, ar trebui să includă să nu împiedice statele membre. Au existat și alte amendamente care au clarificat această poziție în ceea ce privește remunerația în sectorul financiar și aici se descurajează luarea de riscuri excesive. Am inclus încă un aliniat în ceea ce privește statisticile de care e nevoie cu date despre ocuparea locurilor de muncă și cerem ca acestea să fie prezentate la timp. Cred că ajunge, nu avem destul timp din cauza că ne presează astăzi foarte mult timp, așa că mă voi opri aici. Le voi mulțumi raportorilor din umbră pentru sprijin, tuturor colegilor din comisie și aștept amendamente. Mulțumesc! Merci beaucoup, euh, monsieur le rapporteur. Mulțumesc, domnule raportor. Avem uh, tot timpul din lume să ascultăm toate argumentele. Oricum, vă mulțumesc pentru această primă prezentare. Doamna Raptu. Să vă mulțumesc, doamna Proedre. να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την... Mulțumesc. Aș vrea să îi mulțumesc ă, raportorului care a făcut o muncă extraordinară. Pentru că dacă nu dispunem de un document de bază valabil, este imposibil să depunem amendamente care îmbunătățesc lucrurile. Mulțumesc uh, colegilor, raportorilor din umbră pentru cooperare. Sunt uh, mulțumită de compromisul 2 care merge în direcția dimensiunii sociale. Și cred că trebuie să subliniez anumite elemente care au fost deja menționate de către președinta noastră, doamna Beres, în amendamente pe care le-am depus împreună și care se referă în special la scopurile ocupării, la buna coordonare între programele de coeziune naționale, având în vedere orizontul 2020, când vorbim despre ocupare, de asemenea, importanța activării clauzelor orizontale din tratatul de la Lisabona. În ceea ce privește sancțiunile, credem că dimensiunea socială se va impune și că repercusiunile negative vor fi limitate la minim. Insist încă o dată asupra faptului că trebuie să avem o ocupare de calitate. În concluzie, aș vrea să vă spun care este părerea mea despre procedură. Cred că în situații delicate, cum este cea de astăzi, trebuie uneori să dai prioritate conținutului, fondului, mai degrabă decât procedurii. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Există și alte cereri de intervenție. Domnul Elmer. Domnul Elmer. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să spun că sunt de acord cu opinia colegilor mei care au obiecții în ceea ce modul draconic în care conduceți uh, reuniunile. Nu vreau să îmi prelungesc prea mult intervenția, aș vrea să mă refer la două, trei amendamente. În special amendamentul 4, care spune modelul social european este un atu în uh, contextul concurenței globale. Am fost foarte surprins și am uh, verificat că am ochelarii pe nas. Chiar considerăm că modelul social european este un atu în contextul concurenței globale. Modelul social european crește costul unitar al muncii în Uniunea Europeană și crește costurile uh, cu protecția socială. Sigur că putem să uh, ne gândim dacă echilibrul este unul potrivit, însă să spui că este un atu în contextul concurenței să crești uh, unitul, uh, prețul unității uh, de muncă este o dovadă de, de ignoranță economică. Amendamentul 22 propune să se instituie un grup la nivel înalt pentru a se lupta împotriva fraudei sociale și atunci când citim definiția fraudei sociale, ne dăm seama că pledăm pentru instaurarea unui fel de stazii care să se deplaseze în statele membre și care să facă un fel de inspecții. Este o propunere șocantă. Unul dintre cele mai îngrijorătoare amendamente este 25, care solicită coordonarea politicilor salariale la nivelul Uniunii Europene. Dacă vrem ca statele membre să fie competitive, ultimul lucru de care avem nevoie este coordonarea politicilor salariale. Ne deplasăm în țările cu venituri scăzute și le spunem practic că le vom împiedica să fie competitive pe piața europeană pentru că le vom împiedica să-și folosească avantajul competitiv care este uh, reprezentat de costurile salariale mici. După cum am spus adesea în această comisie, foarte multe dintre acțiunile noastre duc la șomaj, nu la ocupare și Uniunea Europeană are foarte mult succes în privința creării șomajului și nu se pricepe foarte bine la crearea de oportunități de ocupare. Domnul Kreutzmann. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând vreau să-i mulțumesc domnului coleg Gaza pentru munca sa. Uh, propunerea din fața noastră este foarte bună, chiar mai bună decât cea a colegului Feo din Comisia Econ. E important ca pactul de stabilitate să fie consolidat, să existe sancțiuni mai puternice, astfel încât acesta să fie consolidat. Această stabilitate a, a pactului e importantă și trebuie să se orienteze pe fiecare stat membru. În ceea ce privește celelalte criterii, criteriul de mediu, așa cum au fost propune în amendamente, găsim aici și excepții în ceea ce, excepții în ceea ce privește efectele pe termen scurt, însă problemele noastre se vor amplifica pe termen lung. Însă un lucru trebuie să fie clar că în viitor nu pensiile nu vor mai putea fi sustenabile. Trebuie să ne fie foarte clar că nu putem continua spre, în același sens să ne tot îndatorăm. Trebuie să ne ocupăm de această problemă cu îndatorarea. De aceea, încă de astăzi, trebuie să ne asigurăm că îndatorarea nu continuă să crească și să crească, astfel încât modelul social european să fie durabil și consolidarea bugetară este foarte importantă din punct de vedere social, însă pe termen lung nu e cea mai bună soluție și americanii asistă și ei acum la acest fenomen. Crearea de noi centre de experți nici aceasta nu ne duce spre rezolvarea soluției. Compromisul numărul 7, cu acesta nu pot fi de acord pentru că conține mult prea multe excepții. Sper să se arate, să se dea dovadă de flexibilitate în cazul acestui punct. În ceea ce privește politica salarială și care să fie coordonată la nivelul Uniunii Europene, așa cum e o recomandare aici, Doamnelor și domnilor, Uniunea Europeană și nu se poate implica în lucruri ce țin de statele membre. Sunt de acord cu propunerea colegei Harkin în ceea ce privește sancțiunile în cazurile angajatorilor și că trebuie să fie verificate bine lucrurile înainte să se ajungă la sancțiuni. Vă mulțumesc. Euh, domnul de Roza, care este ultimul înscris la cuvânt, mai este și altcineva care dorește să ia cuvântul? Deci domnul de Roza, după care domnul Caza va încheia cu observația dumneavoastră. Domnul de Roza. Mulțumesc foarte mult, Cred că este semnificativ faptul că discutăm acum acest aviz, chiar în ziua în care Comisia a lansat uh, cele șase propuneri privind guvernanța economică. This Parliament will have a role. E vorba de uh, rolul codeciziei și este vorba de un instrument în legătură cu care vom fi și noi consultați. Și cred că este important să semnalăm Comisiei cel puțin din partea Comisiei noastre, Comisiei Europene, din partea Comisiei noastre parlamentare, că nu putem crea o societate funcțională pornind strict de la ideea că putem permite acumularea de deficite și de împrumuturi doar în baza unor criterii artificiale. Deci eu nu am nimic împotriva reducerii datorilor, ceea ce încerc eu să spun este că trebuie să se țină cont de faptul că Europa înseamnă societatea europeană, nu doar economia europeană. Și cred că argumentele care au fost prezentate de către cei doi <laughs> antevorbitori nu uh, sunt relevante pentru criza pe care o traversăm. Deci se vorbește de alfabetizare economică pentru cei care au sprijinit dereglementarea pe întreaga durată a procedurii aici și care sunt membri aici în Parlament, mi se pare ciudat uh, că nu-și dau seama că tocmai dereglementarea, liberalizarea piețelor ne-a adus în nenorocirea asta. Unele dintre țări sunt în pragul falimentului, nu pentru că au cheltuit ele bani, ci pentru că băncile au aruncat cu banii și băncile de investiții au aruncat cu banii, care de fapt i-au jefuit de propriul viitor pe cetățenii europeni. Și mi se pare înfiorător să ne apucăm acum să oferim astfel de argumente acum aici. Avem nevoie, de fapt, de uh, o economie echilibrată care să țină cont de nevoile cetățenilor, nevoia de locuri de muncă, nevoia de servicii sociale de bun simț și îmi permit să spun că atât cât am văzut eu din ce am citit, propunerile comisiei care sunt prezentate astăzi nu sunt foarte ample în ceea ce privește soluționarea acelei și propunerea unei astfel de abordări echilibrată de care aveam nevoie. Nu e de ajuns să te apuci să spui că ce să spun, trebuie să reducem deficitul la 3% și că trebuie să reducem datoria la 60% în nu știu câți ani de zile de acum încolo și în rest ducă să naibii uh, efectele pe care acest lucru va produce asupra nivelului de trai, învățământului, îngrijirile pentru copii și mai știu ce altceva. Deci, da, mă aștept la o dezbatere însuflețită în legătură cu ceea ce a propus Comisia astăzi și v-aș semnala că în ceea ce vrește pe socialiști și democrați, propunerile așa cum au fost prezentate până acum sunt inadecvate și dacă ei au vrut și și-au imaginat că o să treacă repede prin Parlament acest lucru, pot să vă spun că uh, trebuie să încercăm să nu luăm un compromis. Am încheiat cu vorbitorii înscriși la cuvânt, motiv pentru care acum îi dau cuvântul domnului raportor care va încheia această discuție. Mulțumesc, doamnă președinte. După cum vedeți, uh, au fost multe amendamente și sunt de acord cu tot ceea ce s-a spus, chiar de către Roger. A menționat uh, amendamentul 25 în privința coordonării politicilor salariale și sugerez un vot negativ. Nu sunt de acord. În ceea ce privește amendamentul 4 al doamnei Beres, termenul uh, model social european este puțin ambigu în acest uh, amendament. Nu cred că există un model social european per se. Și sunt pentru uh, acest amendament, însă oricine poate vota împotrivă. Cred că este, în orice caz, un aviz bun. Amendamentele pe care le-am primit uh, au contribuit la îmbunătățirea acestui aviz. Uh, sunt mulțumit de compromisuri și aștept uh, un rezultat pozitiv mâine dimineață. Mulțumesc, domnule raportor. Vom vota, după cum am convenit, mâine asupra avizului pentru ca acesta să fie avut în vedere de Comisia economică și monetară. Am încheiat cu acest punct de pe ordinea de zi și vă propun să trecem la punctul 6. Îi, uh, le urăm bun venit autorilor unui studiu pe care l-am comandat cu privire la rolul protecției sociale în calitate de stabilizator al economiei Vom reveni asupra acestor subiecte. Mulțumesc uh, tuturor autorilor uh, studiului, domnii Eichhorst, Dolz Leoni și uh, Gerard și dau cuvântul domnului Eichhorst pentru prezentarea rezultatelor acestui studiu. Domnule Eichhorst, aveți cuvântul. Okay, thank you very much. Uh, dear chairman, dear mem- Mulțumesc, doamnă președinte, stimați membri ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor. Din păcate, domnul Leoni nu a putut să vină la Bruxelles din cauza grevei, dar oricum putem să Vă prezentăm astăzi studiul pe care l-am făcut în ceea ce privește protecția socială ca stabilizator economic. Studiul este unul aproape complet și am analizat ce se știe despre rolul sistemului de protecție socială, măsurile discreționare care au fost luate pe parcursul um, crizei în piața muncii și în economie. Raportul începe printr-un sumar, printr-un rezumat al datelor care există deja în ceea ce privește subiectul discutat astăzi se arată care sunt politicile în acest sens, care sunt cele mai efective și mai importante. Unele aspecte sunt mai importante decât celelalte. Raportul face o distinție între măsurile discreționare și stabilizarea automatizată. Aceasta, cea din urmă, este cea care apare în sistemul de protecție socială, uh, Ă, prin impozite, prin diferite tipuri de taxare. Măsurile discreționare sunt introduse pe perioada unei crize pentru a stabiliza economie. Rezultatele noastre ne arată că două treimi din măsurile discreționare se adresau tocmai ă, măsurilor sociale și, de, și fiscale. Statele Uniunii au acționat rapid pentru a putea lupta împotriva Uh, împotriva efectelor negative ale uh, crizei financiare pe piața muncii. Cred că aceasta este o veste bună în ceea ce privește uh, politica discreționară la care s-a făcut apel în aceste vremuri grele. În raport veți găsi mai multe detalii despre măsurile discreționare care s-au luat între 2008 și 2010 se face referire exact la politicile sociale, la ajutoarele de șomaș și ce s-a întâmplat cu acestea, la politicile de pe piața muncii care au fost revizuite în mai multe state membre și veți găsi de asemenea și măsuri importante care au fost luate în ceea ce privește reducerea impozitelor, și scăderea prețului de muncă pentru stabilizarea pieții muncii. Toate aceste informații le veți găsi în prezentarea studiului, plus și o estimare a efectelor pe care le-au avut măsurile discreționare în uh, dezvoltarea PIB-ului în Statele, Unite, în statele Uniunii Europene. Veți găsi de asemenea și rezultate în ocupare. Un impact puternic se regăsește când analizăm interacțiunea dintre măsurile discreționare și pachetele de stimulare financiară. Acestea survin din interacțiunea economiilor pe piața liberă europeană. Politicile devin astfel mult mai eficiente decât ar fi fost dacă uh, aceste măsuri sunt implementate punctual. Măsurile discreționare ajută la consolidarea posturilor de muncă. Un subiect important în ceea ce privește măsurile discreționare este timpul, implementarea măsurilor, luarea de decizii și rezultatele și această secțiune va fi acoperită de colegul meu din stânga. Mulțumesc! În ceea ce privește timpul și măsurile discreționare, sunt câteva aspecte importante, mai ales tipul de stimulant da, și caracterul lui temporar. Acesta nu poate să fie pe, durare, pe durată lungă, pentru că atunci nu va lupta împotriva crizei, ci va avea efectul contrar celui scontat. Există niște probleme în ceea ce privește timpul, pentru că astfel de măsuri sunt considerate a fi problematice și asta tocmai din cauza timpului. Apar anumite întârzieri când sunt, pus, sunt implementate măsurile discreționare. Importante sunt sunt uh, întârzierile din interior. De multe ori acestea sunt uh, cele mai de durată și afectează negativ fenomenul. Am încercat să um, analizăm aceste efecte. Rezultatele sunt destul de pozitive în ceea ce privește măsurile discreționare implementate în Uniunea Europeană. Există diferite, diferiți timp pe care putem analiza în ceea ce privește luarea de decizii, politica și timpul de care e nevoie până la implementare. Însă sunt destul de mici dacă îi comparăm cu durata și efectele crizei așa că din punct de vedere al timpului s-a acționat la timp, dar și temporar. Majoritatea măsurilor au avut niște bugete fixe și o încadrare în timp fixă. S-au luat asigurări astfel încât ele și după încheierea crizei. Puteți găsi un tabel care arată evoluția pe ani atunci când măsurile au fost implementate. Tabelul ne arată că majoritatea măsurilor uh, erau în vigoare în 2009 și în alte țări și în 2010. Pentru a vedea cum stau lucrurile cu implementarea, am, studia, am făcut niște studii de caz în Belgia și în Olanda și se pare că, deși lucrurile sunt plănuite dinainte, totuși nu sunt atât de fixe cât am putea crede. Anumite măsuri au fost prelungite în ambele țări și acest lucru s-a întâmplat și în alte țări. Asta are de-a face cu criza care continuă dar mai intervin și alte probleme, cum ar fi contextul. Bineînțeles că acesta contează foarte mult când vorbim despre măsuri discreționare. E mereu ceva ce trebuie luat în considerare. Acest ajutor a fost unul bun, dar nu există o concluzie finală. o comparație între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii va fi făcută de colegul meu. Mulțumesc, Martin. Eu voi continua cu stabilizarea automată și măsurile Caracteristica stabilizatorilor automați este că funcționează automat și asta prin mai multe canaluri. Există ajutoarele de șomaj care, se, care funcționează automat când e nevoie de ei. Am comparat mărimea și componența uh, stabilizatorilor automați în Statele Unite și în Europa și ne concentrăm asupra a două tipuri de șocuri asupra venitului brut un șoc în care venitul se reduce cu 5% și un alt uh, model în care rata șomajului, șomajului crește. Am uh, folosit uh, simulări pentru țările europene. Modelul pentru Statele Unite a fost Taxim am vrut să vedem cum anume șocurile uh, legate de venitul brut uh, duc la uh, modificarea venitului disponibil. Pentru a vorbi despre rezultate, am comparat mai întâi șocurile legate de venituri și am realizat că există o stabilizare 38% în Uniunea Europeană și 32% în Statele Unite. Aceste procente arată în ce, care este proporția din șoc care este ex, uh, absorbită prin mecanismele de transfer. Procentul de 6% este, deoseb, este surprinzător de scăzut. Rezultatele noastre sunt uh, puțin surprinzătoare. În ceea ce privește șomajul, diferențele între Europa și Statele Unite cresc foarte mult. Stabilizarea venitului disponibil este de 47% în Uniunea Europeană și de doar 44% în Statele Unite. Ajutoarele de șomaj joacă în mod clar un rol foarte important în ceea ce privește stabilizarea venitului disponibil în Europa. Absorb uh, 90% din șocul uh, șomajului în Uniunea Europeană. În Statele Unite proporția este de doar 7%. În ceea ce privește nivelul de stabilizare automată diferă foarte mult de la țară la țară. Heterogeneitatea este destul de mare stabilizatorii automați sunt destul de scăzuți în țările estice și de sud. Este surprinzător pentru că un venit mai mic stabilizatorii automați sunt mai importanți în Danemarca pentru ambele tipuri de șocuri și de asemenea pentru țările occidentale. Câteva implicații de ordin uh, pentru politici. Am uh, aflat că ajutoarele de șomaj sunt foarte importante și explică diferențele între Europa și Statele Unite. Stabilizatorii automați sunt foarte variați în Europa. Întrebarea este dacă o stabilizare automată mai mare este întotdeauna mai bună. Și noi, în calitate de economiști, spunem că impozitele au și efecte contrastimulative și trebuie să nu instituim așadar uh, reglementări clare și obligații. În ceea ce privește constrângele bugetare, am încercat să vedem dacă au existat uh, țări care au fost supuse la constrângeri bugetare uh, care au afectat măsurile discreționare în perioada de criză. Am uh, aflat că există o relație negativă între nivelul uh, datoriei și deficitele bugetare înaintea crizei și importanța măsurilor discreționare. Asta arată că, într-adevăr, anumite țări au uh, trebuit să țină cont de constrângere bugetare în timpul crizei echilibrele bugetare au fost perturbate din cauza crizei economice în majoritatea țărilor și putem conchide că nu se pot repeta anumite măsuri în viitorul apropiat, ceea ce arată și următorul slide cu proiecțiile pentru anul 2015. Vedem acolo că multe țări a un nivel al deficitului de 5% și uh, un nivel al datoriei de 100%. Mulțumesc, Matias. Ni s-a cerut să analizăm și un alt subiect, și anume rolul diferitelor tipuri de protecție socială în ceea ce privește diferitele categorii uh, sociale, lucrătorii permanenți, respectiv Uh, lucrătorii cu contracte pe durată determinată. Am avut în vedere accesul la ajutoarele de șomaj în funcție de diferitele tipuri de contracte. Car cărțile de muncă arată că asigurările de șomaj sunt mult mai exclusive decât uh, sistemele de venit minim și în acele țări în care nu există un venit minim garantat, există deficite uh, de protecție socială. Constatăm de asemenea că persoanele care sunt cele mai expuse la riscul șomajului sunt uh, tocmai persoanele care sunt cel mai slab protejate în statele membre ale Uniunii Europene. încercăm să analizăm dualizarea piețelor muncii, proporția contractelor temporare și acoperirea prin asigurări de șomaj. Este o problemă în țările din Europa de Sud-Est ajutoare de șomaj și uh, sistemele de asigurare a unui venit, venit minim sunt problematice și stabilizatorii automați nu prea funcționează. O măsură politică importantă adoptată în, în această criză a fost, uh, au fost sistemele uh, de muncă temporară, contractele temporare nu beneficiază de aceste sisteme speciale pentru că se află în afara acestor mecanisme instituționale. Dați-mi voie să trec la concluzii și la recomandările pe care le putem face. Măsurile automate și discreționale pot stabiliza economia și piețele muncii în statele membre ale Uniunii Europene și putem de asemenea arăta că există un preț, există constrângeri bugetare. Putem de asemenea spune că stabilizarea veniturilor este asimetrică, este în folosul persoanelor care au un carnet de muncă, persoanelor care sunt deja pe piața muncii, pe când lucrătorii temporari, independenții, sunt mai puțin integrați în mecanismele de protecție socială. Recomandarea noastră este de a institui un sistem de stabilizare automată pentru ca protecția socială să fie ceva mai universală și să reducem discriminările împotriva persoanelor care sunt uh, pe marginea pieței muncii. Este un uh, subiect uh, important pentru anumite state membre și am aflat de asemenea că stabilizatorii automați sunt un aspect pozitiv, însă care vine cu un preț și trebuie să fim mai atenți atunci când concepem acest stabilizator pentru a ține cont de constrângere bugetare. Același lucru este valabil pentru măsurile discreționare, au un anumit preț și probabil că e nevoie de schimbări structurale. Măsurile discreționare ar putea fi mai strâns legate de anumite obiective, scăderea șomajului, de exemplu, pentru ca aceste măsuri să poată fi uh, eliminate în timp, să nu se uh, pro prelungească stabilizarea pe această cale prea mult timp. Parlamentul European are un anumit rol, poate cere statelor membre să instituie sisteme de uh, protecție a șomajului, Este foarte important de asemenea să se instituie un sistem de stabilizare automată care să fie prezent uh, în momentul unei crize pentru a se reduce decalajele și este util de asemenea să se evalueze evoluțiile în economiile europene pentru a se dezvolta un pachet de măsuri care să fie eficient, mai eficient decât o acțiune izolată din partea guvernelor europene. Vă mulțumesc! Euh, mulțumesc pentru această prezentare foarte completă și deschidem acum dezbaterea noastră în legătură cu acest subiect. Doamna Moran are cuvântul. Doamna președinte, Dumneavoastră ați spus că prezentarea a fost foarte completă. Eu aș mai adăuga că sunt totuși dezamăgită după ce am auzit o astfel de prezentare. Mă gândesc la interpreți, în primul rând care a trebuit să gâfâie din greu ca să țină pasul după aceste intervenții atât de dense și de rapide, deci nu le-a fost ușor. Însă mă uit și peste documentele pe care le-am primit și mă declar extrem de dezamăgită să constat că intervenția pornește de fapt de la scheme și grafice care sunt imposibile de citit pentru că sunt extrem sunt uh, copiate în alb și negru. Cu siguranță arată minunat uh, în culori, sunt foarte didactice și foarte ușor de citit, dar când le vezi negru pe alb, nu mai înseamnă nimic. Cât am putut eu aici, m-am pintit din greu să le citesc, dar nu pot să citesc toate schemele astea pe care le-am primit. Sunt trimite la tot felul de uh, rânduri unde se trecut, de fapt, numele țărilor, dar nu se vede ce țări sunt și nu, nici măcar nu poți să te prinzi care ar fi numele țării, pentru că nu apare pe rândul respectiv numele țării și tot așa. Deci sunt dezamăgită și dacă îmi dați voie să mă exprim așa, aș spune chestia asta de fapt dă peste cap toată prezentarea care, mă rog, nu știu cât de interesantă mai. Nu spera, doamnă Moran, stați așa să mă bag și eu. Păi, lăsați-mă să termin. Bine, terminați. Am fost foarte eh, drăguță și am stat în banca mea am, am uitat, uh, am încercat să găsesc aici ceva care să ne ajute să mă găsesc ceva, poate că dacă era în culori, poate era mai ușor de citit, n-am putut să mă uit pe această prezentare. Sper că, nu știu, colegii mei vor fi, poate sunt ei mai deștepți și mai șmecheri decât mine și au priceput ei ceva, pentru că eu nu am înțeles mare lucru. Deci chiar am stat aici grămadă pe text și m-am uitat la recomandări în legătură cu, mă rog, recomandările de politici care au fost făcute și, sinceră să fiu, prezentarea, așa cum a fost ea făcută, în legătură cu stabilizarea, în legătură cu asimetria dintre lucrătorii temporari și uh, cei permanenți? Sincer, n-am pomenit două chestiuni care vreodată să fi revoluționat uh, studiile pe care le-am văzut noi până acum și care să permită astfel de reflexii pe care le-am putea avea pe termen lung. Deci, concluzia acolo că din cauza crizei s-au accelerat schimbările sociale, da, mulțumesc, știam și noi asta, am văzut și noi asta pe pielea noastră, uh, Însă, aș avea și eu o întrebare de adresat interlocutorilor noștri, dat fiind că estimările dumnealor ar trebui să cerem statelor membre să-și să accereze um, eliminarea protecției sociale, deci să fie protecție socială, dar pe de altă parte și să o elimine, adică protecția socială să producă niște efecte, de fapt. Da, cu plăcere, numai cum facem. Și cum putem, de fapt, să eliminăm protecția socială în țările care sunt obișnuite, de fapt, să permanentizeze acest gen de protecție socială și să tot acumuleze și să, decât să le cerem acum să, să renunțe la ele, nu? E o chestiune strategică și întrebarea rămâne ca atare pentru că răspuns n-am primit la ea. Mulțumesc! Voiam și eu să fac o precizare, de fapt. Cu alte cuvinte, că autorii studiului nu au nicio vină pentru că s-a fotocopiat eh, asta în eh, alb și negru. Din păcate, nu există imprimante în culori, eh, imprimante color aici la Parlament, deci nu vă supărați. Pot să vă spun că mă rog, vă las să vă asumați dumneavoastră meritul pentru această afirmație, pentru această observație. Pe da, eu știu ce ați primit, dar pe mail o să primiți și varianta colorată, adică asta ar însemna, cum face doamna Lin, spre exemplu, să aveți o imprimantă color, cum are doamna Lin în birou, sau să vă uitați pe ecran la prezentare. Mai există și alte cereri de luare la cuvânt? Dacă nu mai sunt. Mă iertați, am uh, văzut unde verde și am crezut că merge. Bun, deci uh, vreau să mă refer la un comentariu făcut doamna Ocani în legătură cu dificultatea de a-i muta pe oameni dinspre asistența socială către muncă după criză. Cred că extrem de important în acest sens este să încercăm să ne asigurăm că sistemul sistemele de asistență socială de fapt vor elimina capcanele pe care le prezintă sărăcia. Și cred că problema pentru multe dintre sisteme reprezintă faptul că multe dintre instrumentele de sprijin există pentru că oamenii sunt în șomaj. Chiar când uh, obțin un loc de muncă, fie el și prost plătit, atunci uh, își pierd aceste, uh, aceste alocații. Și deci ce motivație are cineva să renunțe la aceste alocații și să-și ia un loc de muncă prost plătit? Deci ideea este de fapt să încercăm să uh, eliminăm aceste capcane pe care le prezintă sărăcia și în același timp să încercăm să ne asigurăm că de fapt fapt se creează locuri de muncă decente și condiții de muncă decente și cred că acest lucru se referă la dezbatere de ceva mai devreme, în sensul că e nevoie de o anumită coordonare a salariilor și așa mai departe. Despre asta este vorba, pentru că să spunem acum că trebuie să ne apucăm să ne întregem, să ne întregem între noi uh, ca salarii, mi se pare o chestiune distructivă. Deci cred că e nevoie de o abordare mai echilibrată în legătură cu această idee a protecție, decât să ne apucăm acum să-i împingem pe oameni dinspre asistența socială către eh, câmpul muncii. Eu știu ce spuneți dumneavoastră și cred că trebuie să punem accentul pe această chestiune în această dezbatere. Doamna Figueiredo? Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Îmi pare rău că n-am putut să ajung aici mai devreme, dar Eh, sincer să fiu, să știți că și eu am participat la Dita Mai Meeting-ul, eh, care are loc eh, afară, e în derulare. Este un meeting împotriva politicilor care afectează o mare parte a populației și a lucrătorilor și care retrage o mare parte din protecția socială. Din punctul nostru de vedere, noi în Portugalia am avut, să spunem, un fel de uh, ajutor de șomaj, deoarece am uh, traversat uh, o criză economică. Însă, acest ajutor de șomaj a fost redus și oricum el scade. Și a... pot să vă spun că 40% dintre șomeri nu primesc niciun fel de alocație. Vă dați seama cum o fi. De asemenea, programe de integrare socială beneficiază deci, de fapt, ce fac oamenii? Primesc 189 de euro ca să, ce, ca să se reintegreze pe piața muncii. Ce să faceți dumneavoastră cu 189 de euro? Vă întreb. Deci, uh, dumneavoastră ce ați plătit mai întâi din banii ăștia? Ați dat banii pe medicamente, pe ce? Pe chirie și pe transport? Pe, nu știu, școli, dacă e nevoie? 189 de euro? Cu alte cuvinte, crește foarte tare nivelul de sărăcie și ți se ridică părul în cap dacă te să gândești. Ce facem cu Europa Socială? Unde ce s-a ales de coeziune economică și socială? Cum de este posibil să impui măsuri care sunt atât de stricte conform pactului de stabilitate? unor țări care se confruntă cu asemenea probleme sociale atât de grave, cum e țara mea, spre exemplu, fără să crească sărăcia, fără să crească șomajul, în taman în anul european de combatere a sărăciei. Deci chiar avem nevoie de locuri de muncă. Pe păi dacă nu sunt locuri de muncă, ce facem cu oamenii? ce facem? Îi lăsăm, de fapt, să uh, trăiască într-o sărăcie lucie. Iar în Europa crește sărăcia fix în anul european de combatere a sărăciei. Acum nu știu ce propuneri sunt în legătură cu venitul minim, cu salariul minim. În orice caz, ceva de genul ar trebui să existe ca să combatem sărăcia. Aș vrea și să aud ceva în legătură cu acest subiect. Mai sunt și alte cereri de luare la cuvânt? Se pare că nu, așa încât o să-l rog să rog pe invitații noștri să răspundă celor două întrebări care au fost adresate. Acum, nu știu care dintre cei trei vrea să răspundă. Maybe I might, I step in first and... Voi uh, începe eu și după aceea colegii mei. Cred că a existat o neînțelegere în privința imprimării statului și în privința uh, atitudinii noastre față de protecția socială. Nu suntem pentru reducerea protecției sociale. Una dintre concluziile raportului nostru este că protecția socială nu este interesantă doar în calitate de obiectiv, ci și din punct de vedere economic, nu doar obiectiv social. Joacă un rol și în stabilizarea economiilor într-o perioadă de criză și în ceea ce privește accesul inegal la diferite tipuri de ajutoare, și alocații, acest aspect este abordat de multe state, state membre. Noi uh, plădăm pentru uh, venituri minime care lipsesc în anumite state membre și, la fel, uh, recomandăm să existe o asigurare de șomaj mai cuprinzătoare pentru că tinerii și femeile nu au acces la aceste ajutoare de șomaj. Cred că statele membre trebuie să aibă în vedere o regândire a ajutoarelor de șomaj. Este o măsură potrivită pentru a ne pregăti pentru instabilitatea viitoare care ne așteaptă în următorii ani. Cred că este o chestiune importantă și sunt de acord cu ceea ce s-a spus aici despre situația din Portugalia. Trebuie să existe un sistem de venit minim garantat care să reprezinte o protecție împotriva sărăciei și care să fie combinată cu măsuri care contribuie la reinserția persoanelor pe piața muncii, să se includă formarea profesională. Este foarte important, având în vedere că perioadele dificile din punct de vedere economic duc uh, și la schimbarea oportunităților de muncă. Ceea ce am spus despre stimulente este valabil și pentru capcana sărăciei. Trebuie să se lupte împotriva excluziunii sociale și uh, trebuie să nu se crească riscul de sărăcie pe termen lung. Vă mulțumesc. Suntem gata să ascultăm și alte observații. Doamna Estrela. Intervenção do Prito e que gostava. Tocmai am auzit ceea ce au spus experții noștri. Eu mă întreb dacă ați studiat situația din Portugalia pentru că din răspunsul pe care ni l-ați dat, se pare că nu știți ce se întâmplă în Portugalia, care sunt măsurile sociale care au fost luate de guvern pe timpul crizei. Adică, dacă a existat sau nu un venim minim garantat pentru familiile sărace. Avem unul, nu există în majoritatea statelor membre, însă există ajutor pentru șomerii pe termen lung. E o măsură suplimentară. Consolidarea bugetară a continuat și ne-am folosit de pactul de stabilitate. Această situație a creat multe probleme pentru mulți oameni. Deci, acțiunea a redus protecția socială, însă știți exact ce se întâmplă în Portugalia, vă întreb. Euh, euh, euh, o să-i uh, întreb pe experți care se pricep la situația portugheză, să întreb cât de bine cunosc situația din, din Portugalia. Mă rog, sper să nu răspundeți foarte mult. Vrea cineva să răspundă? Well, we, we screened um, all discretionary measures that have am analizat toate măsurile sociale care au fost luate în statele Uniunii Europene. Știu care e sistemul pentru venit minim în Portugalia, știu că în Italia subiectul este total diferit, este unul foarte dezbătut și s-a ajuns la înregistrarea unui deficit foarte mare în acest domeniu. Bineînțeles că noi cunoaștem cazul Portugaliei, dar cu siguranță dumneavoastră îl cunoașteți și mai bine. Euh, euh, Cred că vom uh, încheia cu acest punct de pe ordinea de zi. Deputații vor primi întregul studiu în versiunea sa scrisă până la sfârșitul lunii. Ne întrerupem lucrările. Și ne vom alătura colegilor din Comisia pentru Libertăți Publice. Ne regăsim în aceeași formație mâine la ora 9. Vă mulțumesc!